Meine Damen und Herren, darf Sie, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ganz herzlich begrüßen zur Tag și domnilor, bine ați venit la această ședință vă atrag atenția la punctul 3 al ordinii de zi, prezentarea notei informative privind o evaluare a conductorilor de gaze și petrol din Europa. Această notă informativă va fi prezentată de Covi, domnul Hansen, doamna Hansen și domnul Pedersen. Bine ați venit! Avem o oră pentru această prezentare. Cine va începe? Doamna Hansen, vă dau cuvântul, aveți cuvântul. Vă rog, puteți începe acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc eh, Dina Hansen, vin de la Covi din Danemarca, suntem o companie de consultanță. Doar o scurtă introducere pentru această notă informativă. Eh, această notă s-a intenționat să fie scurtă și tehnică, cu punctul cu accentul fiind pe implicațiile economice, financiare uh, și tehnologice ale gazoductelor și oleoductelor din Europa. Și uh, este o prezentare care uh, va arăta informațiile la zi. Îi dau cuvântul acum colegului meu, domnul Pedersen, care vă va da informații suplimentare și vă face prezentarea. Vă mulțumesc foarte mult. Conținutul acestei prezentări urmează nota pe care am trimis-o, se uh, discută lanțurile de furnizare, infrastructura, câteva probleme care apar, tehnice, economice și politice și după aceea o sesiune de întrebări și răspunsuri. discutăm doar conductele ca și infrastructură și nu partea soft, adică produsul, gazul natural sau petrolul. Există câteva diferențe între conductele de gaze naturale și cele de petrol, bineînțeles, și una dintre diferențele importante este că prețul gazelor naturale este legat de furnizare, de obicei, de ofertă. Nu există o piață mondială sau o piață regională sau un preț la nivel al Uniunii Europene pentru gazele naturale. Gazul este destul de inflexibil și până acum am reușit să avem doar uh, anumite tehnologii care au putut să faciliteze flexibilitatea, dar acestea sunt limitate. LNG și CNG. Uh, petrolul în conducte reprezintă o soluție mai ușoară, este mai ieftin și mai flexibil, o soluție mai ieftină și mai flexibilă. Se aplică regulile de concurență comunitare pentru transportul produselor petrolifere și de aceea uh, există o diferență față de piața gazelor naturale. Pentru a continua cu infrastructura pentru gaze naturale, infrastructura, accesul la infrastructură este reglementat. Aveți aici o hartă a conductelor de uh, gaze și de petrol cu puncte de intrare. Uh, currently, uh, gas. În momentul actual se folosesc în jur de, în jur de 500 de milioane de metri cub de gaze naturale pe an. Această cantitate va crește în timp și chiar și cele mai optimiste scenarii pentru introducerea unor energii regenerabile prevăd că peste 20 de ani volumul va fi același ca și acum. În același timp, producția de gaz internă a Uniunii Europene ehm, se prevede că va scădea de la 200 până la 150 de milioane de metri cubi. Avem o cerere mare și așadar va fi nevoie de o investiție suplimentară în infrastructură. În momentul actual, capacitatea de import este suficientă în condiții normale. Însă, este nevoie de noi investiții pentru a face față um, creșterilor de volum anticipate. Diferența de acum între producție și consum este acoperită cu gaze importate din Rusia, Norvegia și din Algeria, în formă de gaze natural lichefiat, Există proiecte noi de import pentru viitor care vor fi necesare pentru a crea un sistem flexibil. Acum avem și facilități pentru gaze natura, gaz natural lichefiat, GNL, ceea ce introduce un element de diversificare în sistem. Pe termen lung, accentul va fi pus pe rezervele de gaze naturale mai îndepărtate din Rusia, Iran, Qatar și Orientul Mijlociu. Acum există trei sau patru regiuni majore de import al gazelor naturale, zona nordică, zona sud-estică, sud-vestică și unor și zona baltică sau Finlanda și Finlanda este considerată o regiune separată. Criteriile pentru aceste regiuni eh, constau în originea sursei și în distanța geografică, precum și posibilitatea de a combina eh, posibilitățile de depozitare a gazelor naturale. Cel mai important coridor este coridorul nord-estic dinspre Rusia, Rusia care acordă, acoperă în jur de 33% din consumul Uniunii Europene. Există un coridor nord-vestic dinspre Norvegia, care furnizează în jur de există un coridor sud-vestic dinspre Algeria, care furnizează în jur de 10% și există un coridor posibil sud-estic, care pe termen lung ar putea fi o nouă rută de furnizare pentru diversificarea surselor. The internal uh, transmission uh, Rețeaua de transmitere internă este destul de densă în regiunea nordică, în Olanda, în Belgia, unde există o densitate foarte mare de noduri de transmisie. Uh, facilități de depozitare subterană sunt, sunt disponibile în Germania, Italia și Austria, au capacitate foarte mare, însă nu au legături bune cu alte state. Este un uh, sistem relativ nou și care funcționează în general bine. Există, de asemenea, și noi conducte care vor fi uh, construite, una dintre, dinspre sud, Green Stream, care va conecta Libia și Italia prin Sicilia, noi conducte, poate între Olanda și Regatul Unit, o conductă între Turcia și Grecia și câteva proiecte în dezvoltare din Algeria spre Egipt, din Algeria spre Spania, între Rusia și Germania și între Algeria și Italia prin Sardinia. Mai există și proiectul Nabucco, care ar lega Asia Centrală și Marea Caspică, Orientul Mijlociu, via Turcia aceste noi sisteme de conducte ar putea adăuga o capacitate de 90 de miliarde de metri cubi în următorii ani. Pentru a rezuma, problema principală aici există că există o diferență între consumul și producția proprie, deci Uniunea Europeană trebuie să importe gaze naturale, Există noi modele de furnizare care au fost menționate și trebuie să consolidăm coridoarele existente și să uh, construim noi infrastructuri. Trebuie să ținem cont și că politica europeană 20-20-20 în legătură cu schimbarea climatică va afecta cererea de gaze naturale în mod semnificativ. Uh, cererea pentru gaze naturale ar putea să crească datorită necesității unor conduc, unor uh, centrale bazate pe gaz pentru a înlocui centralele bazate pe cărbune. Însă este o întrebare deschisă cum vor fi atinse obiectivele de climă, de schimbarea climică, climei și cum vor fi afectate infrastructurile. În ceea ce privește conductele de petrol, avem una dintre cele mai lungi conducte de petrol din lume, care vine din Rusia spre Europa de Est, cu trei brațe, unul în nord, în mijloc, unul în mijloc și unul în sud, ajunge în Belarus, în Polonia și în Cehoslovacia, fosta Cehoslovacia. Și mai avem și o conductă dinspre Norvegia. Capacitatea conductei rusești este de 100 de miliarde de 100 de milioane de tone pe an. Și capacitatea celelalte conducte este de 65 de milioane de tone. Din aceste motive, Rusia vrea să își diversifice furnizarea în estul Europei pentru a vedea cum se poate folosi mai bine această conductă. Există de asemenea și conducta dinspre Norvegia spre Teesside în uh, Regatul Unit cu o capacitate de 40 de milioane de tone. În general, în Uniunea Europeană, aveți aici o hartă a conductelor de petrol, în jur de 33.000 de kilometri de conducte. După cum vedeți, cel mai interesant lucru este că în centrul Europei există doar o legătură foarte mică în jurul orașului Ingolstadt care leagă cele două sisteme. Deci acestea sunt, în mod practic, aproape separate. Aceasta este uh, caracteristica principală, limitarea conexiunilor între sistemele de conducte din estul și vestul Europei și, de asemenea, aici securitatea furnizării joacă un rol pentru partea estică și politica rusească de a redirecționa furnizarea de gaze și de petrol afectează mai mult, mai mult partea estică a Europei. Există și câteva proiecte de noi conducte de petrol, una de la Constanța la Triest, una spre de la Burgas spre Vlore, în Turcia, și una de la Odessa până la Gdansk. Aceste proiecte vor permite o diversificare a rutelor de furnizare a petrolului. Însă, în ceea ce privește conductele, doar o mică parte din produsele importate folosește conductele. 80% din importurile de petrol sunt uh, transportate prin, cu vehicule, cu trenul sau cu vase. Legătura între estul și vestul Europei prin conducte este slabă și Europa de Est este vulnerabilă la fluctuațiile de furnizare al ale petrolului rusesc. Au existat uh, discuții dacă piața de petrol ar trebui să fie inclusă în piața internă de energie a Uniunii Europene din motive de securitate a furnizării. Am menționat că conductele de gaz sunt mai complexe și mai costisitoare, că este nevoie de Uh, facilități de depozitare mari pentru a funcționa la nivel eficient. Există anumite restricții interne în ceea ce privește fluxul în conductă, ceea ce afectează furnizarea pentru unele state, de exemplu între Spania și Franța, între Ungaria, Cehia, Slovacia, Austria, există o anumită restricționare a fluxului. Există standarde tehnice și proceduri operaționale care diferă între statele membre și care afectează operațiile de zi cu zi. Există proceduri de alocare a capacităților care diferă de asemenea. Toate aceste lucruri afectează eficiența integrării pe, integrării pe piața acestor conducte. Pe partea economică, aceste conducte au problema că sunt uh, fixe între două puncte, nu pot fi folosite pentru nimic altceva Uh, au un cost operațional scăzut, însă uh, necesită investiții inițiale mari. În timp ce piața pentru comerțul de petrol este considerată în general deschisă, uh, piața pentru gaze naturale este reglementată. și accesul părților terțe se aplică la toate punctele a infrastructurii pentru gaze naturale. Pentru a crește securitatea furnizării și pentru a dezvolta piața pentru gaze naturale, trebuie îmbunătățite rețelele. Trebuie să se asigure alocarea capacităților în mod eficient la nivel transnațional ca transparența uh, capacităților disponibile trebuie îmbunătățită și există anumite preocupări în legătură cu securitatea furnizării uh, datorită rutelor de transmisie care traversează state instabile. Conexiuni, punctele de interconectare internă au un rol important în stabilirea securității furnizării și din ele va decurge concurența în viitor pe piața gazelor naturale. Vedeți aici punctele existente și cele din viitor de import ale gazelor naturale punctele de import existențe și vi- existente și viitoare sunt cu în culoarea verde, uh, cu negru punctele de interconectare existente și cu roșu punctele care se vor deschide în viitor. Vedeți că, în special în partea estică a Uniunii Europene, se vor crea cele mai multe puncte de interconectare și, de asemenea, între statele mari, cum ar fi Spania și Franța, și între Franța și Italia, pentru a consolida infrastructura. Acestea sunt noile interconexiuni care sunt determinate de securitatea furnizării și de necesitatea ca piața de energie interne să se dezvolte. Bineînțeles că este nevoie de investiții, pentru că nu toate aceste conducte sunt viabile din punct de vedere comercial. Există și semne de întrebare în legătură cu viabilitatea unora dintre aceste puncte de interconectare. <clears throat> Există o necesitate de armonizare a standardelor pentru securitatea furnizării și este nevoie de o diversificare a furnizorilor pentru a reduce dependența Uniunii Europene de Rusia și statele de tranzit instabile. Um, trebuie să se examineze proiectele care au fost lansate, Nabucco, Nord Stream și proiectul Amber. În anumite cazuri nu există angajamente suficiente din partea exportatorilor pentru a folosi la capacitate maximă aceste structuri. De asemenea, dacă examinăm interconexiunile, și regiuni, regiunile izolate. Există câteva regiuni izolate. Există, pe de o parte, statele Baltice și Finlanda, de asemenea, partea nordică a Poloniei și Suedia centrală, de asemenea, Multe din insulele din Uniunea Europeană sunt uh, considerate ca regiuni izolate. Acestea necesită atenție specială și există multe beneficii din punct de vedere al ocupării forței de muncă, dezvoltării industriale și uh, beneficii ecologice prin trecerea la un combustibil mai puțin poluant. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații, pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Acum vom da cuvântul deputaților și, în primul rând, raportorului, domnului Vidal Cuadras. Am să vă dau cuvântul la toți, dar vă rog să țineți cont de faptul că avem la dispoziție doar până la ora 4 pentru această dezbatere. Vă rog, domnule Vidal Cuadras. Mulțumesc, președinte este Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, acesta este un instrument foarte util pentru noi, pentru a lua cunoștință în legătură cu ce se întâmplă cu producția actuală de petrol și de gaze în Uniunea Europeană, care sunt punctele vulnerabile, cele puternice, perspectivele de viitor. În acest sens, vrem să mulțumim celor care au făcut această prezentare, pentru că cei care nu sunt familiarizați cu această temă pot să capete o viziune de ansamblu și destul de completă. Există totuși o anumită nepotrivire, nepotrivire în cadrul acestui studiu și regulamentul de siguranță și de aprovizionare cu gaze pe care îl analizăm la ora actuală, această nepotrivire, pentru că la momentul uh, elaborării acestui studiu, acest regulament nu era pe deplin cunoscut. Deci, Știm foarte bine care sunt avantajele și dezavantajele rezervelor strategice și sunt convins că dacă studiul s-ar face acum, la acest moment, atunci acest regulament ar apărea mult mai mult în text. Oricum, mi se pare că este un instrument foarte bun și vreau să-i felicit pe autor. Și aș vrea să fac și să vă pun și două întrebări. Ni s-a spus zilele acestea că infrastructurile de transport sunt, din păcate, proiecte foarte costisitoare, că e nevoie de investiții foarte mari, sute de milioane de euro pentru astfel de proiecte. Însă, în ceea ce privește extinderea capacităților de interconexiune pentru a avea fluxuri în cele două direcții, ni se spunea că aceste infrastructuri au un cost rezonabil. Și aș vrea să știu dacă sunteți de acord cu această evaluare care a fost făcută și anume că introducerea acestor fluxuri bidirecționale în cadrul conexiunilor strategice ar reprezenta o investiție moderată. Și dacă ne puteți spune în același timp cam cât ar costa introducerea acestui flux bidirecțional în infrastructurile actuale. O a doua întrebare se referă la gestiunea piețelor. În urmă cu 20 de ani, gazele erau gestionate prin monopolii la nivel național, exista un singur actor național care avea exclusivitatea importurilor, a transportului, a distribuirii, a rezervelor de gaze și așa mai departe. Iar acum, în principiu, avem o adevărată piață cu reguli de acces clare, în special pentru părțile terțe. Există propuneri care au fost făcute și prin care se arată că poate ar fi bine să gestionăm relațiile noastre cu furnizorii externi în mod integral, și anume la nivelul Uniunii Europene. Uniunea Europeană să aibă un mecanism global, astfel încât atunci când ne-am așezat la masa negocierilor cu furnizorii de gaze, să vorbim cu o singură voce și aceasta ne-ar oferi o mai mare putere de negociere. Aș vrea să știu și părerea dumneavoastră asupra acestei propuneri care s-a vehiculat în ultimul timp. Și aș vrea să știu cum evaluați viabilitatea unui astfel de proiect. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Cavaio, sau doamna Cavaio, mă scuzați. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte și vreau să mulțumesc și pentru această prezentare a raportului. Apreciem foarte mult munca dumneavoastră, însă am și o întrebare în legătură cu aprovizionarea către regiunile mai îndepărtate. Ați vorbit pe scurt despre această chestiune în cadrul raportului dumneavoastră. Și cred că una dintre soluții ar fi terminalele de gaz natural lichefiat, însă există și problema aprovizionării unei anumite populații. Și vreau să vă întreb dacă ați analizat posibilitatea unor soluții pentru insule, de exemplu, insule cu populații mai mici. Și mă gândesc aici la regiunile mai îndepărtate, de exemplu din Portugalia, din Azore, din Madeira, pentru insule unde populația este foarte, foarte mică, câteva mii de locuitori, și vreau să vă întreb dacă ați analizat soluții posibile în legătură cu utilizarea gazului natural lichefiat. Există soluții tehnologice, de exemplu pe coasta norvegiană, care ar putea fi utilizate pentru insule mai mici. Însă se pare că Deocamdată aceste terminale de gaz natural lichefiat sunt construite doar pentru populații de peste 500.000 de locuitori. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Carvaio. Doamna Cizeli. Mulțumesc. Aș vrea și eu să vă pun o întrebare. Ați spus că cererea va crește pe viitor. Și aceasta și ținând cont de schimbarea climatică. Ne-ați arătat o hartă unde se vorbește de mai multe proiecte de viitor pentru a dezvolta și mai mult infrastructura de gaze naturale. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu suficiența sau nu acestei infra infrastructuri. Mă întreb ce parte din această cerere suplimentară va fi satisfăcută de aceste proiecte suplimentare? Vor fi suficiente sau va fi nevoie de și mai mult pe viitor? Și o altă întrebare. Aș vrea să știu dacă aveți date concrete în legătură cu creșterea cererii de gaze naturale în funcție de statele membre afectate și care este legătura acestei cereri cu infrastructura de încălzire centrală și dacă se vorbește și despre noi centrale termice. Mulțumesc, doamna Safira. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest studiu este foarte pozitiv, dar aș vrea să vă pun o întrebare mai generală. Domnule Peterson, ați spus că cea mai mare rezervă de gaze se află pe teritoriul Rusiei, al Iranului și în Qatar, din câte am înțeles. Cred că aceasta era ordinea pe care ne a dat-o dumneavoastră în ceea ce privește furnizorii de gaze. Dar am senzația că în acest studiu n-ați făcut o analiză aprofundată a ceea ce se întâmplă în cele trei țări, în ceea ce privește Rusia, de exemplu. După ce l-am ascultat pe domnul Fibalx și, de asemenea, părerea comisiei aici la Parlament, eu, în calitate de deputat nou, cred că există totuși un astfel de proiect pentru ca comisia să ajungă la un acord comercial cu Rusia. Un acord de natură comercială. Ei vor vinde și noi vom cumpăra iar toate celelalte chestiuni politice vor rămâne deoparte, din câte am înțeles eu. De aceea aș vrea ca invitații noștri să ne informeze în legătură cu detaliile acestui posibil acord. Care este relația noastră comercială cu Rusia? Pentru că știm foarte bine că Rusia este foarte importantă și în ceea ce privește proiectul Nabucco. Se pare că acest proiect uh, nu este uh, de foarte mare viitor și știu acest lucru pentru că în urmă cu câțiva ani lucram în domeniul energiei. Azerii au promis gaze pentru toată lumea, însă trebuie să vedem până la ce punct este posibil acest lucru. Noi avem nevoie prin Nabucco să fim, uh, să ne se furnizeze 31 de miliarde de metri cub, dar dacă nu se reușește această cantitate, atunci va trebui probabil să recurgem la ruși. Cel puțin aceasta este părerea mea. Anul trecut, Mm, am avut o întâlnire cu Departamentul de Stat al Rusiei în domeniul energiei și am spus că ar trebui să fim adevărați parteneri. Există și un alt partener potențial și anume Iranul. La ora actuală se duc negocieri la Geneva, Franța și Germania încearcă să facă presiune asupra Iranului, se vorbește de posibile sancțiuni Mă rog, cred că nu aceasta este cea mai bună metodă pe care ar trebui să o utilizăm și cred că n-ar trebui să lăsăm deoparte Iranul, pentru că Iranul va merge mai departe. Nu știu ce se va întâmpla până la urmă pe scena politică a Iranului, dar cred că este vorba de o țară pe care trebuie să o luăm în considerațiile noastre și în aceste studii cred că Iranul ar fi trebuit să fie inclus. Pe de altă parte, Iranul are o relație directă cu proiectul Nabucco și, de asemenea, acordul direct care s-a semnat ieri între Armenia și Turcia. Iranul ar putea juca un rol important între cele două țări în acest sens. Nu vreau să spun cu aceasta că studiul dumneavoastră nu este bine făcut, dar vreau să vă atrag atenția că v aș centrat doar pe o anumită regiune și nu v aș centrat și pe ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Ați vorbit de asemenea de anumite reticențe care există față de lumea arabă. Pot să vă spun că nu sunt de acord cu această părere lumea arabă și lumea afacerilor în această zonă, pot să spun că dă dovadă de o mare credibilitate. Bahrain și, și Qatar cred că sunt parteneri de încredere pentru noi. Iată de ce dacă vorbim despre niște gazoducte care să vină din această zonă, mi se pare că acesta ar fi un proiect foarte bun. Ați vorbit de asemenea despre Egipt, însă Egiptul nu are resurse de gaze atât de mari. De aceea, investițiile pe care ar trebui să le facem în Egipt, cred că ar fi mai mari decât beneficiile pe care le-am avea până la urmă. Și, de fapt, Emiratele Arabe ar putea face ele însă aceste investiții, n-ar fi nevoie și de intervenția noastră. E adevărat că din punct de vedere tehnic ar trebui să vedem cât de viabil ar fi acest proiect, cât de departe am putea ajunge și așa mai departe. Dar oricum vă spuneam, trebuie să ținem cont de Rusia, de Iran, de Qatar ca țări furnizoare, pentru că altfel nu putem avea un studiu cu adevărat pe această temă. Deci să ținem cont și de această remarcă. Energia și în general, în ceea ce privește siguranța energetică. Am senzația că Uniunea Europeană și Parlamentul au oarecare tendință de a lua distanță față de lumea arabă și nu numai față de lumea arabă, ci și față de Rusia. Și dacă ne distanțăm de atâtea țări care sunt interesante pentru noi, nu știu cum putem merge mai departe. Asta aș vrea să înțeleg eu de la dumneavoastră. Și în încheiere, domnule președinte, Cred că foarte multe dintre aceste conducte care au fost analizate în studiul dumneavoastră ar trebui să dispară pentru că sunt deja învechite. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Enciu. Thank you. Mulțumim pentru informarea făcută aici de uh, firma Covi. Aș avea câteva mici comentarii și o întrebare legat de punctul 6.4 din uh, materialul prezentat și anume diversificarea surselor de aprovizionare cu gaz. Aici am găsit eu mai multe paragrafe care duc la ideea că cele două conducte, South Stream și Nabucco, nu pot fi construite în același timp, pentru că ar fi dificil de găsit investitori pentru ambele, de asemenea suficient gaz pentru aprovizionarea lor care exista un interes politic și economic partizan din partea unor furnizori și chiar a unor țări membre, uh, pentru faptul că Nabucco s-ar termina în 2015 sau Stream în 2013. Concluzia pe care o putem trage din această abordare este că ar trebui să dăm prioritate numai unuia din proiecte și de preferință acesta să fie South Stream, pentru că aceasta are asigurat atât sursa de alimentare cât și cea de finanțare la recentul forum economic și energetic al Mării Negre, care s-a desfășurat la București acum câteva zile, președintele companiei ENI, Paolo Scaroni, susținea că cele două proiecte nu sunt concurente și se completează unul pe celălalt, ă, admitând însă că, oricum, capacitatea estimată a conductei Nabucco nu este suficientă pentru aprovizionarea cu gaz a Europei că securitatea energetică rămâne o problemă majoră, dar nu mai este prioritară, dar și că este nevoie de diversificarea resurselor și de implementarea de noi reguli. Opțiuni similare au fost exprimate și de alți analiști și experți în domeniu. Din punct de vedere al multiplicării capacităților și rutelor de transport a gazului de la estul la vestul Europei, South Stream este un proiect important dar dacă discutăm despre securitatea energetică și diversificarea surselor de aprovizionare a Uniunii Europene, Nabucco este și mai important. Proiectul principal al Uniunii Europene din acest punct de vedere, în special al Comisiei și al multor state membre, este, sau cel puțin era până acum, Nabucco. În acest context aș dori să vă întreb, care este opinia dumneavoastră cu privire la opțiunea prioritară pe care ar trebui să o aleagă Uniunea Europeană în cazul celor două proiecte amintite mai sus. Care dintre aceste proiecte trebuie să fie prioritar, ținând cont de asigurarea securității aprovizionării și a diversificării surselor de furnizare cu gaz a Uniunii Europene? Se vor mai putea pune în practică mecanismele de intervenție propuse de Comisie în caz de criză energetică, dacă statele membre ale Uniunii europene hotără să dea prioritate proiectului South Stream? Vă mulțumesc. Herzlichen Dank, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Jetzt haben wir noch zehn Mulțumesc foarte mult, domnule Enciu. Dragi colegi, mai avem 10 minute la dispoziție, mai avem 4 colegi pe listă și aș vrea să dau cuvântul și comisiei, iar după aceea vom reveni la reprezentanții COVI pentru a răspunde întrebările dumneavoastră. Domnul Sousa. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte atent în ceea ce privește intervenția mea, care va fi foarte succintă. Aș vrea să vă spun că m-a interesat foarte mult ceea ce a spus raportorul în această după masă. Pentru că eu unul nu înțeleg foarte mult în uh, problema aceasta a gazoductelor și a conductelor de petrol din Europa, dar uh, înțeleg ceva în legătură cu funcționarea statelor, aș spune. Și pot să vă spun că sunt oarecum îngrijorat atunci când văd cum funcționează toate aceste lucruri în Europa, pentru că văd că și state cu o anumită maturitate le e greu să se miște la ora actuală atunci când nu au aprovizionarea asigurată. Deci ne aflăm în fața unei chestiuni capitale în ceea ce privește influența, puterea de influență a puterilor publice. Iată de ce mi se pare că informația care mi se oferă aici este atât de interesantă. pentru că cred că este una dintre chestiunile cele mai interesante la ora actuală în Europa. Și după ce am făcut această remarcă preliminară, aș vrea să vă întreb în ce măsură criza economică de acum ar putea avea de-a face și ar putea influența planurile energetice care sunt în vigoare acum. Și spun aceasta pentru că în țara mea există o adevărată polemică în legătură cu această temă, și anume faptul că o cerere mai mică de energie afectează acum proiecte care sunt în desfășurare și aceasta afectează mai multe regiuni din Spania. Și pentru a reveni la un comentariu făcut de domnul Vidal Quadras în ceea ce privește gestiunea acestor chestiuni, cred că sunt teme foarte importante și domnul Vidal Quadras vorbea de posibilitatea înființării unui consorțiu. Se vorbește aici despre chestiuni juridico-publice, dar de asemenea și juridice de natură privată și ar trebui să utilizăm toate alternativele posibile pentru a găsi soluțiile cele mai potrivite și sper să fi îndeplinit și dorința dumneavoastră, domnule președinte, cu această intervenție de a fi foarte succint. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Correa del Campos. Obrigat, domnule președinte. Eh, Chiar agradecer asta șlent. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc eh, pentru această excelentă prezentare pe care am ascultat-o dar cred că mai e nevoie de mai multe argumente ca să fim convinși, pentru că există și o altă fațetă a problemei pe care nu am văzut-o în această după-amiază. Și mă refer la tot ceea ce se întâmplă în Europa. Vorbesc despre propriile noastre strategii, mai precis strategiile furnizorilor noștri din Europa, am văzut că tocmai s-a încheiat un uh, contract uh, foarte important între Rusia și China pe o perioadă de 20 de ani, contract de furnizare de energie și cred că pentru noi este important să știm cum uh, și ce efect va avea acest contract asupra furnizorilor noștri. care este relevanța impactul acestui acord, acestui acord dintre China și Rusia pentru noi și pentru supervizorii noștri? Și cum se poziționează rușii față de noi? Cum uh, consideră, ce părere au despre puterea noastră de cumpărare? Cred că acestea sunt întrebări de interes general și este important să avem un răspuns la ele și aștept un răspuns în următoarele minute. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Dosnovski. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte. Și vreau să mulțumesc și pentru prezentarea detaliată. Pentru că nu avem foarte mult timp, dați-mi voi să-mi concentrez atenția asupra două întrebări. Am vorbit despre utilizarea gazului natural lichefiat deja, dar nu am văzut nicio referire la uh, uh un alt tip de gaz care este, uh, din punct de vedere tehnologic, mai puțin pretențios și care poate fi folosit în uh, situații de criză Uh, și care poate fi folosit de asemenea și în industria uh, auto. Deci aș vrea să știu dacă și acest tip de combustibil uh, CNG ar putea fi folosit pentru că ar putea fi o tehnologie interesantă pentru o zonă atât de populată și de densă cum este Europa. În al doilea rând, vreau să fac referire la criza prin care am trecut la începutul acestui an, când furnizarea a fost întreruptă în ianuarie. Există vreo soluție comună, vreo procedură comună pentru viitor în, în cazul în care aceste situații se vor repeta? Pentru că, evident, e foarte important să avem uh, un astfel de plan, să, să vedem că avem o și e important să vedem că se planifică noi soluții, noi uh, conducte și așa mai departe, numai că va dura ani de zile până când acestea vor apărea. Și atunci, până în acel moment, dacă se mai întâmplă ceva, ce o să facem? Nu spun că aș dori să se mai întâmple, dar dacă s-ar mai întâmpla asemenea la lucruri, noi, Uniunea Europeană, ca organism, avem vreo procedură comună, uh, fie că e vorba de relația cu Rusia, fie că e vorba de alții furnizori? Mulțumesc! domnul Pașca. postup Európskej únie v najbližšom období, pretože očakávam, že ak vzniknú nejaké problémy v dodávke najmä plynu, môže to byť v období najbližších dvoch rokov. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să ne gândim, cred eu, la ce se va întâmpla în viitor și cred că începește livrările de gaz vor fi anumite dificultăți în următorii câțiva ani. E nevoie de mai multă diversificare. Proiectele care există în acest moment mi se par insuficiente și sunt de acord cu doamna Savala. Este foarte important să ținem cont de poziția Rusiei și de asemenea e importantă o relație bună între Rusia și Ucraina. Aici cred că e riscul, din punctul meu de vedere. Uh, o altă chestiune uh, Uniunea Europeană va fi capabilă să acționeze rapid și eficace în, în cazul unui nou conflict între cele două țări? Vom putea să-i aducem la masa negocierilor? Mulțumesc, spune președintele. Poate că acum uh, să uh, lăsăm puțin timp și pentru comisie, dar acum domnul Beno. Yes, thank you very much, uh, Chairman, and good Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua tuturor. În ce privește această prezentare făcută de reprezentanții COWI mi se pare foarte bună. Uh, în continuarea documentelor emise de noi în noiembrie 2008 și uh, cărții verde, verzi și comunicărilor comisiei, cred că toate aceste lucruri ar trebui privite în contextul viitoarelor instrumente pentru securitate energetică anunțate în uh, revizuirea strategiei energetice, așa cum știți, vom uh, reexamina anul viitor politica pentru magistrala de tranzit energetic și cred că asta e foarte util în munca noastră pregătitoare. Pentru că uh, prezentarea conține o serie de elemente. După cum știți, infrastructura de petrol nu face parte din infrastructura transeuropeană energetică, pe când gazul face parte. Asta înseamnă că până acum nu ne-am ocupat de problema petrolului și poate că ar fi bine să o facem în viitor. Deci o, o chestiune în discuție, o dezbatere deschisă, uh, în parte datorită informațiilor din acest uh, raport și, uh, de asemenea, pentru că știm foarte bine că trebuie să decidem dacă vom continua să aducem petrol pe conducte sau cu navele prin Marea Baltică, prin Marea Neagră. Deci uh, asta în legătură cu petrolul e o chestiune uh, în discuție încă și fără un răspuns final deocamdată. În ce privește gazul, lucrurile sunt clare. Politica de până acum a fost să favorizăm toate infrastructurile care pot aduce, uh, reprezenta rute adiționale și care pot aduce furnizori adiționali Uniunii Europene. Asta este poziția clar afirmată a Uniunii Europene chiar dacă în uh, rețeaua transeuropeană pentru energie și în uh, liniile directoare pe 2006 care au fost adoptate de Parlament și Consiliu, avem uh, termenul de proiect de interes european, proiect de prioritate și proiect de interes comun. Nabucco, evident, este un proiect de interes european, în timp ce South Stream nici măcar nu este menționat în liniile acestea directoare, pentru că nu era cazul atunci și avem uh, niște linii directoare privind uh, conductele de gaz. Evident, va trebui să revizuim toate aceste chestiuni în vederea noilor elemente care au fost uh, introduse, mai ales în, legătură cu criza furnizării din ianuarie anul acesta și uh, în legătură cu eforturile pe care le facem pentru a întări siguranța furnizării, de exemplu proiectul de reglementare privind siguranța furnizării care a fost propus de Comisie în luna iulie. Deci cred că toată siguranța furnizării depinde de diversificare. E clar că acesta este scopul oricărei politici, diversificarea, din nou, a rutelor de transport și a furnizorilor. Asta e foarte important să putem uh, profita de toate sursele posibile de gaz. S-a vorbit aici despre Iran, Qatar, Rusia. Sigur, aceștia astăzi au cam mai mult de jumătate de, din resursele mondiale de gaz și este clar că uh, ușurarea uh, transportului de gaz din aceste regiuni către Uniunea Europeană este uh, scopul nostru, dar nu trebuie pe altă parte să subestimăm posibilitatea de a avea furnizări din uh, Africa de Nord sau din uh, Norvegia sau, de asemenea, transportul de gaz lichefiat cu vapoarele, fie din Trinidad Tobago, fie din Australia. Deci cred că imaginea este destul de complexă și e foarte important să avem un dialog corect între Uniunea Europeană, care probabil este cea mai bună piață din lume, cu 500 de milioane de consumatori care plătesc prețuri bune pentru energie. Deci avem uh, o, uh, un instrument important uh, care să ne permită să obținem cel mai bun contract cu furnizorii, dar să nu uităm că cei care semnează aceste contracte sunt companiile noi trebuie să creăm cadrul de reglementare potrivit pentru ca aceste companii energetice să poată semna contracte care să aducă uh, siguranța furnizării, securitatea furnizării. Asta este uh, modelul și, sigur, întrebarea domnului Vidal Coadras este foarte pertinentă. E foarte important ca Uniunea Europeană să poată să-și folosi puterea ca piață de 500 de milioane de consumatori pentru a obține uh, condiții corecte pentru companiile sale atunci când aceste companii au de-a face cu Rusia, cu Qatarul și cu alți furnizori posibili în acest moment. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Mulțumesc. Domnule, domnul uh, Pedersen va răspunde acum. Nu trebuie să răspundeți foarte în detaliu, evident, dar poate sunt anumite uh, puncte individuale la care vreți să reveniți, domnul Peterson. Vă mulțumesc. În legătură cu întrebarea primului deputat, aveți dreptate, sistemele de inversare a fluxului reprezintă o soluție tehnologică foarte simplă, dar nu deseori este foarte ușor de utilizat. De obicei costă foarte mult și în, leg- în legătură cu acest monopol național în Europa, pe care le-a menționat și Comisia. și de asemenea legăt- întrebarea în legătură cu regiunile îndepărtate și utilizarea gazului natural lichefiat în comunitățile, în comunitățile reduse. Știu că în Japonia se folosesc aceste resurse, gaz natural lichefiat, pentru a uh, furniza aceste comunități cu Eh, energie. Este o metodă scumpă, dar eh, tehnologia există. A mai fost o întrebare. În legătură cu prioritatea Nabucco și South Stream, vă trimit din nou la răspunsul comisiei. Nabucco este o prioritate și totul privește diversificarea, sursele de diversificare geografice. felul în care afectează recesia economică cererea de energie. În mod normal, o recesiune duce la scăderea cererii de energie și probabil că acest lucru s-a întâmplat și în, în cazul nostru, însă acest lucru depinde de durata recesiunii. Și această criză ar putea să atenueze pentru un timp problema furnizării. Oh, yeah, that's... Uh, one question was also... Uh, we can... A mai existat o întrebare în legătură cu uh, în legătură dacă infrastructurile actuale vor fi suficiente pe termen lung pentru a uh, asigura necesitățile de gaze naturale ale Europei. Este dificil de spus. Răspunsul meu ar fi că probabil că nu sunt suficiente pentru proiectele planificate. Acest lucru depinde de felul în care se va dezvolta piața de gaze naturale lichefiate. Nu cred că infrastructura de conducte este în momentul acesta suficientă pentru întreaga capacitate. Um, Uh, that is regarding the, the, the future, future sources. După aceea, în legătură cu sursele ulterioare, Comisia a dat un răspuns și pe această temă. Există în notițe la prezentarea mea. Mi se pare că toți furnizorii noștri sunt parteneri comerciali. Nu cred că în notițele mele apărea vreo înclinație negativă într-un sens sau altul. Ganz herzlichen Dank, Frau Hansen, Herr Petersen, für die Vă mulțumesc, doamna Hansen și domnule Peterson, pentru această prezentare și pentru toate informațiile. Mulțumesc și colegilor care au intervenit pentru întrebările puse și pentru răspunsuri. Încheiem astfel această prezentare și vom putea să trecem la următorul punct peste câteva momente. Can I begin? Okay, very good. Ja, meine Damen und Herren, ähm, darf Sie den nächsten Tagesordnungspunkt auf. Doamnelor și domnilor, vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Am avut câteva probleme de natură tehnică, însă acestea vor fi rezolvate imediat. Trecem la punctul 4, după cum spuneam. Vom vorbi aici despre grupul autorităților de reglementare la nivel european și aș vrea să spun bun venit președintelui acestui grup, domnul Strita. Bun venit aici la noi și vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în fața comisiei noastre. Primul raport a fost prezentat în iulie 2009 și ar trebui să aveți uh, posibilitatea acum să prezentați acest raport, după care vom trece la întrebări și răspunsuri. Vă rog. Slovenia, eh, Mulțumesc. Voi profita de ocazie pentru a vorbi limba maternă, slovenă, pentru că sunt de acolo și cel puțin voi vorbi în cadrul prezentării aici la început, pentru că nu reprezint o singură țară, ci mai multe țări, așa că voi vorbi după aceea în engleză. Sunt aici în calitate de președinte al ENSREG și anume grupul uh, de reglementare a siguranței nucleare la nivel european. Și veți vedea imediat aceasta în centrul imaginii, cel puțin trebuia să se vadă. După cum știți, grupul nostru a prezentat primul raport după 2 ani de lucru, întâi Comisiei, după aceea Parlamentului și uh, Acum am onoarea să vă prezint mai pe larg acest raport. Voi vorbi despre mai multe chestiuni. Voi începe cu o scurtă prezentare, pentru că bănuiesc că mulți dintre dumneavoastră nu sunt foarte familiarizați în legătură cu chestiunile nucleare și de siguranță nucleară, așa că am să fac o scurtă prezentare În Uniunea Europeană avem în jur de 150 de centrale nucleare care funcționează la ora actuală. Ele se află în 15 state membre și produc în jur de o treime din totalul de electricitate utilizată în Uniunea Europeană. Deci este, bineînțeles, o sursă foarte importantă de electricitate pentru noi și trebuie să facem tot ce putem pentru a menține această um, aprovizionare, această furnizare în continuare. Aș vrea să vă spun cum asigurăm această siguranță nucleară și care sunt principalele principii de control a siguranței nucleare, nu doar în Europa, ci în general în lumea întreagă. Din punct de vedere tehnic, ar fi foarte ușor să construim centrale nucleare dacă nu ne-ar păsa de siguranța nucleară. Dar, bineînțeles, siguranța nucleară este întotdeauna o chestiune prioritară. Există foarte multe dispozitive tehnice care protejează aceste centrale încă de la început. Și este important cum acordăm prioritatea acestora. În primul rând, în ceea ce privește siguranța operatorilor pentru că, până la urmă, tot ceea ce fac ei este responsabilitatea lor și ei sunt responsabilii principali de siguranța nucleară. După aceea, avem un sistem destul de complex de control intern al calității și există proceduri foarte stricte în legătură cu ce trebuie făcut pentru a ne asigura această siguranță nucleară. Avem după aceea sisteme la nivel național de reglementare sau de supervizare, autorități independente care veghează asupra funcționării acestor centrale. Și, bineînțeles, acesta nu este capătul liniei de control, al lanțului de control, pentru că, în afară de acesta, avem mass media și publicul care bineînțeles că supraveghează și încearcă să uh, determine imediat tot ce s-ar ar putea apărea care nu este în ordine. Pentru o funcționare sigură a acestor instalații, trebuie să aplicăm niște reguli foarte stricte. În primul rând, în ceea ce privește limitele fizice. Trebuie să înțelegem care este tehnologia, care sunt pericolele existente și care sunt limitele în care funcționează aceste centrale. Deci am încercat să ilustrez aceasta prin această imagine. Putem uh, funcționa în cadrul acestui pătrat și aceasta ne permite să fim într-o situație de siguranță. Însă, pentru a fi și mai sigur, pentru a ne asigura o siguranță adevărată, avem un cadru legal la nivel european, altul la nivel național care nu este foarte puternic, foarte strict în acest sens, după cum știți foarte bine, și, în schimb, sistemul legal național este destul de puternic. Acesta se bazează pe standarde internaționale, în special ale Agenției Internaționale de Energie Atomică și alte organizații internaționale care oferă regulile necesare. În afară de aceasta, orice autoritate de reglementare este responsabilă cu licențele acordate și cu caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească aceste instalații. Aceasta face ca dreptunghiul în cadrul căruia funcționăm să fie și mai restrâns. Și în afară de aceasta avem și proceduri operaționale care sunt stabilite chiar de către propriile instalații. Aceștia trebuie să fie foarte atenți pentru a nu ieși în afara acestui uh, cadru de funcționare. Și acum trecem la funcționarea ENSREG a acestei autorități. După cum știți, siguranța nucleară este în primul rând de competență națională pentru fiecare stat membru. Toate statele membre care au centrale nucleare au autoritate de reglementare la nivel național în domeniul nuclear, partea administrației statale iar legislațiile naționale sunt întotdeauna în conformitate cu standardele internaționale sau chiar și mai stricte decât acestea. Este adevărat că legislațiile sunt oarecum diferite în diferitele țări, însă aceasta se datorează și uh, etapelor diferite prin care au trecut diversele state. Există și tratatul Euratom, care are acum peste 50 de ani și este oarecum învechit pentru că la acea vreme siguranța nucleară nu era considerată a fi o adevărată prioritate. Deci nu există referințe foarte clare, explicite la această siguranță nucleară în cadrul tratatului. Și pentru că începând cu vara acestui an avem o nouă directivă. Iată, includem acum și legislația europeană care este obligatorie pentru fiecare stat membru. Acesta este un prim pas înainte pentru o legislație europeană. La nivel internațional, ce pot să vă spun? Fiecare stat care are putere nucleară, trebuie să respecte două convenții. În primul rând, Convenția asupra siguranței nucleare și, în al doilea rând, o convenție cu un nume destul de complex, Convenția Comună asupra siguranței gestiunii combustibilului uzat și a siguranței uh, gestiunii deșeurilor radioactive. Deci fiecare stat membru care deține astfel de centrale nucleare este semnatar al acestor convenții, convenții care stabilesc niște reguli clare. După cum am menționat deja, există standarde în ceea ce privește AIEA, coduri și ghiduri și, de asemenea, în cadrul OCDE, Agenția de Energie Nucleară acestui organizații, are mai multe comitete care lucrează în acest sens la nivel internațional și fac recomandări. Și mai avem și VENRA, care este Asociația Vest-Europeană a Agențiilor de Reglementare Nucleară. Aceasta stabilește niște standarde care sunt aplicate în mod voluntar și a avut destul de mare succes tocmai din această cauză. Rezultatele deci pe care le au obținut sunt destul de bune și am obținut implementarea unor niveluri de referință, și anume standarde comune pentru autoritățile de reglementare din Europa care sunt îndeplinite în fiecare stat. La nivelul UE, primele idei în legătură cu un cadru comun de siguranță nucleară au apărut în urmă cu aproape un deceniu, în 2003 au existat o încercare de a adopta două directive, una în legătură cu siguranța nucleară și alta în legătură cu deșeurile radioactive, însă la acel moment acest lucru nu s-a obținut pentru că a lipsit uh, angajamentul mai multor state membre, deci au existat mai mulți ani de discuții și în urmă cu aproximativ 2 ani Consiliul a ajuns la înființarea unui grup la nivel înalt pentru gestiunea deșeurilor radioactive și a siguranței nucleare, care a fost creat în anul 2007. Cele 27 de state membre au desemnat uh, principalele autorități de reglementare la nivel național în cadrul acestui grup de lucru și iată deci acum suntem cele 27 de autorități de reglementare în cadrul grupului. Prima întâlnire în octombrie 2007. Inițial am încercat să clarificăm care sunt relațiile între statele membre și Comisie după care am hotărât să lucrăm prin consens și am definit regulile de procedură și ne-am stabilit prioritățile de lucru. Ni s-a cerut să rezolvăm aceste chestiuni, însă problemele care apar sunt foarte diferite, așa că ne-am împărțit până la urmă în trei grupuri de lucru cu trei teme principale. În primul rând, siguranța nucleară, îmbunătățirea uh, gestiunii uzat, a deșeurilor, deșeurilor radioactive și a dezafectării centralelor și îmbunătățirea acordurilor de transparență. Pentru că încă de la început am recunoscut faptul că transparența este o problemă importantă pentru noi și aceasta uh, ne împiedica comunicarea bună cu publicul larg. Deci avem trei grupuri de lucruri care au funcționat în ultimii doi ani. În ceea ce privește primul grup, grupul de siguranță nucleară, care este și cel mai important pentru noi, vorbim despre posibilitatea unor instrumente la nivel european pentru siguranța nucleară și încă de la început a existat o diviziune foarte clară între membrii ENSREG. Existau țări care uh, doreau să aibă directive în acest sens susțineau că Uniunea Europeană ar trebui să armonizeze acest domeniu de competență și pentru că nu aveam niște reguli comune de care am fi avut nevoie și că regulile la nivel european ar fi putut preveni o deteriorare la nivelul statelor membre. De asemenea, alți actori implicați, printre care și Parlamentul, ar fi dorit o astfel de abordare. Existau însă un număr mai mic de țări, de state membre, care nu erau de acord cu această idee. Principalele argumente prezentate de acestea erau că ar trebui uh, păstrată responsabilitatea în domeniul nuclear la nivel național și, de asemenea, că ar dori să impună reguli chiar mai stricte la nivel național decât cele impuse la nivel european. Deci, până la urmă, Comisia a prezentat o propunere de proiect în urmă cu aproape un an, după care au avut loc dezbateri pe larg pe marginea acestei prime propuneri. ENSREG a prezentat 10 principii de bază care trebuie incluse în această directivă. Principii pe care am să vi le prezint foarte pe scurt pentru a economisi timp În primul rând, ar trebui să menținem și să îmbunătățim în continuare siguranța nucleară. Aceasta nu poate fi niciodată destul de bună, deci va trebui întotdeauna să cerem mai mult. Pe de altă parte, dreptul de a impune reguli chiar mai stricte la nivel național decât la nivel european. În al treilea rând, n-ar trebui să existe o schimbare esențială în ceea ce privește abordarea referitoare la Agenția de Reglementare Națională, care ar trebui să rămână în continuare cu competență de plină. Rolul agențiilor de reglementare națională ar trebui să fie întărit, iar rolul Comisiei, pe de altă parte, n-ar trebui să se extindă în continuare și faptul că nu avem nevoie de o autoritate de suprareglementare la nivel european. Următorul punct este acela de a nu prelua resursele necesare autorităților naționale și, bineînțeles, principiile care trebuie respectate din Convenția asupra siguranței nucleare. Următorul punct se referă la acele țări care nu doresc să utilizeze puterea nucleară, deci au libertatea de a o face. Cel de-al nouălea principiu se referă la transparență și, în sfârșit, ultimul principiu se referă la roluri și responsabilități clare ale organizațiilor implicate. Aceste 10 principii se reflectă în această nouă directivă a Consiliului. Următoarea chestiune pe care am tratat-o în cadrul grupului asupra siguranței nucleare era problema benchmarking-ului. Am recomandat ca toate statele nucleare din UE să participe la uh, sistemul IRSS, și anume sistemul de benchmarking integrat în, uh, și aceasta sub egida AIEA. Deci acest lucru trebuie făcut cel puțin la șase ani și trebuie să se facă și o autoevaluare în acest sens. O altă temă de activitate pentru acest grup se referă la Convenția asupra siguranței nucleare. La trei ani se organizează o conferință sau o întâlnire a părților contractante ale acestei convenții și fiecare țară trebuie să-și prezinte cazul în fața celorlalte pentru a vedea ce activități sunt bune, care nu sunt atât de bune și care sunt sugestiile făcute. Am hotărât ca la nivel european, după această întâlnire, să ne întâlnim, să punem la oaltă ideile și sugestiile noastre, astfel încât Uniunea Europeană să fie reprezentată cu o singură voce. Cel de-al doilea grup, referitor la gestiunea deșeurilor radioactive. Acesta a lucrat în trei direcții. În primul rând, o recomandare astfel încât toate statele membre să aibă un program național de gestiune a deșeurilor radioactive. Deci, fiecare stat membru va avea o viziune politică foarte clară în ceea ce privește gestiunea deșeurilor radioactive. S-a recomandat utilizarea benchmarking-ului și a evaluării între egali, prin utilizarea sistemului IRSS și, de asemenea, utilizarea Convenției Comune și a rezultatelor acestora care ar trebui să reprezinte lecții comune pentru noi toți. De asemenea, am susținut rezoluția care a trecut după aceea la Consiliul în acest sens. În domeniul transparenței, tocmai am finalizat o pagină web foarte complexă pe această temă, prin care încercăm să prezentăm publicului larg probleme legate de siguranța nucleară. Acest lucru, această pagină de altfel va fi lansată în mod oficial la sfârșitul acestui an, dar avem deja o primă versiune care a fost deja adoptată. Există și un ghid de bune practici care este pregătit pentru autoritățile de reglementare. În ceea ce privește viitorul, vom implementa în continuare programul nostru și îl vom revizui în funcție de noile evenimente care vor apărea. Dorim să jucăm un rol important în implementarea noii directive și să oferim sugestii și inițiative organismelor europene atunci când ne, ni se va cere acest lucru. Avem și ideea de a lansa o conferință a agențiilor de reglementare nucleară la nivel european, unde să se dezbată toate aceste chestiuni cu toți actorii implicați. Bineînțeles, uh, vom da dovadă de flexibilitate față de toate inițiativele prezentate. Și acum, în încheiere, aș vrea să vă prezint câteva puncte de vedere mai personale în legătură cu ce s-a întâmplat în ultimii doi ani. După cum știți, avem sisteme legale formale pentru a menține ordinea. E important să existe reguli în acest sens, dar cu toții suntem oameni, suntem uh, ghidați de emoțiile noastre, trăim într-o lume reală și trebuie să ne înțelegem unul pe celălalt pentru a putea îmbunătăți ceea ce facem. De aceea cred că ENSREG a fost o inițiativă foarte bună care a forțat într-o oarecare măsură ca toate autoritățile de reglementare în acest domeniu să se așeze la o masă comună, să discute cu Comisia și să dezbată toate aceste teme împreună. Și pot să vă spun că întâlnirile de acum sunt mai ușoare decât cele din urmă cu doi ani pe care le aveam cu Comisia în legătură cu ce dorim, care sunt obiectivele noastre și care sunt prioritățile. Și în curând cred că vom ajunge la un adevărat consens, lucru care este esențial pentru viitor, să înțelegem ce se întâmplă în alte țări și prin această înțelegere vom putea îmbunătăți și practicile noastre. Deci, ne cunoaștem, ne înțelegem și ne respectăm unii pe alții, comisia de asemenea ne cunoaște și ne respectă și învățăm unul de la alta, altul pentru a îmbunătăți sistemele naționale. Cred că ENSREG ar trebui să rămână valabil în continuare ca un adevărat think tank la nivel european. Suntem un grup care dă sugestii, de un grup de consiliere, să zicem, pe teme de siguranță nucleară și avem oarecare independență, poate mai multă decât alte organizații. Credem de asemenea că responsabilitățile în acest domeniu ar trebui să rămână la nivel național și, în special, în mâinile celor care uh, dețin responsabilități față de aceste instalații nucleare. E nevoie de un schimb de practici și de idei pentru a îmbunătăți situația. Acesta este un element crucial. Iată prezentarea pe care vroiam să vă fac și, bineînțeles, acum sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebările pe care le-ați putea avea. Vă mulțumesc! Herzlichen Dank, eh, Herr Strita, für die ausführliche Information. Mulțumesc foarte mult, domnule Schröter, pentru... Wie sich die Arbeit entwickelt hat, weil dadurch ja deutlich... Vă mulțumesc pentru această prezentare. Ne-ați explicat că sunteți implicat într-un proces cu colegii dumneavoastră. Vă mulțumim pentru prezentare. Acum, primul rând, doamna Ioron Sizlik. Mulțumesc că vă voi mă voi exprima în engleză pentru că traducerea la punctul anterior nu a fost chiar corectă. Vă mulțumesc domnului dr. Stritter pentru prezentarea sa, nu pentru că a fost nu doar pentru că este din Slovenia, ci pentru că Parlamentul European a pus bazele acestui grup de reglementare. Acest uh, tip de energie nucleară nu produce gaze cu efect de seră, astfel încât utilizarea acestei surse energetice sperăm că va crește în viitor. ne se pare punctul oportun pentru a discuta ce trebuie să facem la nivel legislativ pentru a ne asigura de siguranța nucleară. Domnule doctor Stritter, am citit raportul dumneavoastră și am înțeles că grupul dumneavoastră este grupul de consiliere al Consiliului și al Parlamentului European. Din prezentarea dumneavoastră am reținut că ați spus că de acum înainte mai aveți de lucru doar la implementare, la implementarea deciziilor deja luate. Aș dori să vă întreb care care considerați că sunt atribuțiile noastre ca Parlament European în legătură cu legislația la nivel european. În special v-aș întreba în legătură cu opiniile dumneavoastră, în legătură cu uh, fondurile, cerințele comune pentru fonduri pentru deșeurile radioactive. Nu cumva avem nevoie de uh, o anchetă în legătură cu independența acestor fonduri pentru a ne asigura că nu există nicio influență a politicilor naționale sau a companiilor în aceste decizii, cu scopul de ca aceste fonduri să fie disponibile atunci când vom avea nevoie de ele. Și a doua întrebare, ați menționat de mai multe ori convențiile de siguranță internaționale. care sunt obligatorii pentru părțile contractante. Dar acest lucru nu funcționează dacă luăm în considerare India, Iranul și problemele de proliferare ale utilizării materialelor nucleare. Ce credeți că ar trebui făcut la nivel global, ținând cont de faptul că În alte părți ale lumii se folosește din ce în ce mai mult energia nucleară. Președintele, vă mulțumesc. Am cinci cereri de lor de cuvânt și voi închide lista intervențiilor. Și fac apel la colegi să pună întrebări cât mai succinte. doamna Savela. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor Stritar. Ne bucurăm că ați putut să veniți pentru a discuta cu noi. Este foarte important pentru noi să putem să vă punem întrebări, în special pentru cineva care a lucrat pe teren mulți ani. Aș dori doar să ridic problema Cernobâlului. ce s-a întâmplat la Cernobâl a fost un accident care a dus la foarte multe schimbări în lumea științifică. Există cumva o problemă în legătură cu uh, lipsa muncitorilor calificați în legătură cu siguranța utilizării reactoarelor nucleare. Și mi se pare că există doar o companie în Japonia care îndeplinește standardele în Japonia. Știu că există o listă de așteptare pentru o pentru și există o listă de așteptare pentru produsele acestei companii japoneze, Mitsubishi, datorită standardelor foarte înalte pe care le folosesc la construirea centralelor. Cum uh, facem față acestui fapt că există o listă de așteptare de 25 de ani pentru centralele nucleare de cea mai înaltă calitate. Și acesta este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 Am ascultat acest raport și am văzut munca depusă. Se pare că se iau decizii în mod consensual. Statele mici au același număr de voturi ca și statele mari. Și statele care au energie nucleară, iau decizii împreună și uh, lucrează foarte bine împreună. Pe mine mă preocupă aici problema responsabilității. Am dorit ca anumite competențe să rămână la nivel național. Acest lucru este bun, dar există contradicții în acest sistem. Siguranța nu afectează doar un stat, ci toate statele. Și eu aș întreba, nu cumva, după părerea dumneavoastră, ar fi nevoie de o abordare centralizată la nivel european în legătură cu siguranța. Nu cumva avem nevoie de un regulament. Și dacă vom avea un asemenea regulament, nu cumva ar apărea conflicte între statele membre care utilizează energie nucleară și cele care sunt împotriva acestui tip de energie? Sau ați dori ca IAEA uh, să fie responsabilă pentru siguranță? De asemenea, în legătură cu siguranța furnizării, câteodată cei care se ocum, opun acestui tip de energie spun că nu există suficient uraniu. Eu v-aș întreba dacă ați făcut la ENSREG, ENSREG cercetări în acest sens. Dacă ați examinat această problemă a securității furnizării de materii prime. Avem suficientă materie primă în Europa pentru a asigura securitatea furnizării. Doamna Harms, vă mulțumesc. În prima întrebare se referă la resursele umane și problemele de siguranță. Spuneți că aceste probleme trebuie studiate mai în detaliu. Aș dori să știu ce vreți să spuneți aici, care este problema cu siguranța. Vă referiți la problemele mari care uh, apar în raportul guvernului suedez în legătură cu centrala de la Vattenheim și de asemenea aș dori să știu dacă ați urmărit și problema muncitorilor din uh, centralele nucleare din Franța, pentru că aceștia s-au plâns în legătură cu uh, condițiile în care trebuiau să lucreze. În al doilea rând, în legătură cu regulamentul, în mandatul anterior, înainte de uh, terminarea legislației, am decis să avem un regulament în legătură cu standarde comune în legătură cu centralele nucleare europene, care nu reflectă stadiul actual al științei, științei și te- tehnologiei. Ce părere aveți în acest uh, sens? Pentru că trebuie să se reflecte nivelul de tehnologie, cel puțin pentru acelea, acele centrale care sunt planificate. A treia întrebare se referă la problema Germaniei. Există multe probleme cu un uh, laborator subteran pentru deșeurile nucleare. Acolo există acest uh, loc de depozitare a deșe- deșeurilor nucleare, nucleare și este un subiect de dezbatere foarte fierbinte în Germania. Cum, care sunt recomandările dumneavoastră în legătură cu eliminarea deșeurilor nucleare? Domnul Odi, mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Prima mea întrebare Uh, este în legătură cu structura dumneavoastră, uh, conține directorii uh, structurilor naționale, după aceea state observatoare, Norvegia, Elveția și Agenția Internațională a Energiei Atomice. Credeți că s-ar putea introduce o dimensiune parlamentară, pentru că cetățenii europeni sunt îngrijorați în legătură cu energia nucleară, dar la fel, dar și tentați în același timp anumite state membre și-au schimbat părerea în legătură cu energia nucleară. Vi s-ar părea interesantă introducerea unui, unui element parlamentar. Dumneavoastră spuneți că sunteți independent mai apoi. Însă cum puteți să vă solidificați uh, independența? Pentru că dumneavoastră îmi imaginez că sunteți un funcționar public în Slovenia, sunteți numit de către guvernul dumneavoastră? Sunteți independent față de guvernul sloven? Colegii dumneavoastră sunt ei independenți? Pentru că spuneți acest lucru în raportul dumneavoastră. Și noi ne dorim o autoritate europeană independentă. Și ultima întrebare. Ce sancțiuni aveți în vedere atunci când există încălcări? Dacă există un, unele probleme cu un operator care, de exemplu, vrea să stocheze deșeurile nucleare pentru a le livra și depozita în Siberia mai apoi. Ce sancțiuni se pot uh, impune în acest caz? Domnul, domnul urmează domnul Meșaros. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului Stritar pentru acest raport și mulțumim și ENSREG. Aș dori să-l întreb pe domnul Stritar cum vede dezvoltarea viitoare a implementării unor regulamente pentru siguranța a sistemelor nucleare în Uniunea Europeană. Probabil ar trebui să fie un echilibru între energia obținută și uh, costurile din ce în ce mai mari de siguranță și uh, în alte sensuri. Știu că uh, Eh, siguranța este cel mai important lucru, însă există la un moment dat un moment în care nu mai devine rentabil să produce energie, dacă costul este prea mare. Ați făcut vreun studiu în acest sens sau aveți în vedere să faceți, să efectuați studii în viitor pe această temă? Președintele, vă mulțumesc. Urmează doamna Dati. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul pe care îl prezentați astăzi ne permite să uh, vorbim despre stadiul în care se află energia nucleară acum în Europa. Uh, nu există un consens în Europa, după cum am văzut, uh, chiar recent, un cotidian binecunoscut a publicat un studiu în acest sens. bineînțeles că avem cu toții de câștigat uh, în urma unei exploatări sigure a energiei nucleare. Uh, Franța folosește acest tip de energie și în contextul muncii comisiei în legătură cu securitatea energetică, acest tip de energie nu poate să fie neglijat. Energia nucleară permite, după cum a spus primul coleg, uh, permite producerea unei electricități fără dioxid de, de carbon. Acest, acest tip de energie ne poate uh, ajuta să ne uh, îndeplinim angajamentele în legătură cu uh, pachetul pentru climă. Și, uh, de asemenea, uh, energia nucleară este mai ieftină pentru consumator. Uh, așadar, părerea mea este că Uh, energia nucleară trebuie exploatată. Bineînțeles că există uh, anumite neliniști și uh, în special cea în legătură cu siguranța. În ultimii ani s-au făcut multe eforturi la nivel european și dovada este directiva în legătură cu securitatea nucleară adoptată în jun, iunie anul trecut, care ne arată că Uniunea Europeană este Uh, angajate să asigure o, o exploatare cât mai sigură a energiei nucleare. Și țin să salut activitatea dumneavoastră pentru că introduceți programe naționale pentru gestionarea deșeurilor radioactive și, uh, dat fiind ceea ce am auzite la dumneavoastră și de la colegii noștri, puteți să ne spuneți care este situația actuală din statele membre. Și mă alătur întrebării colegului meu în legătură cu sancțiunile în cazul nerespectării uh, regimului deșeurilor. Care sunt recomandările dumneavoastră în acest sens, cu toate că există anumite indicii în raportul dumneavoastră? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Urmează domnul Hanan. Domnul Ena. Mulțumesc, voi fi foarte succint. În ce privește afirmația noastră, se poate spune că instalațiile europene sunt fiabile? Există nivelul, nivele diferite de fiabilitate în Europa și dacă da, în ce măsură sunt, există aceste diferențe? După aceea, în ce privește cunoștința procedurilor de securitate, există o uniformitate la nivel european? Paul Rubich, o întrebare foarte scurtă, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, îmi permiteți să spun că această idee a izvorât aici, în Parlamentul European, și a fost preluată după aceea de, Consilie și, de Comisie și Consiliu și uh, cred că este un exemplu bun despre cum se poate acționa în această uh, zonă, această sinergie a ideilor. Și cred că uh, dacă ne uităm la cum evoluează lucrurile cu schimbările climatice, trebuie să ne asigurăm că industria uh, nucleară pune pe primul plan securitatea. Și întrebarea mea este ce aveți în rezervă? ce variante, ce plan B aveți dacă Agenția Internațională Atomică, de exemplu, consideră că standardele nu sunt suficiente? Ce măsuri practice aveți pregătite? Ce planuri de urgență aveți? Mulțumesc foarte mult. Președintele. Mulțumesc. Doamna Țicău dorește să intervină, deși am închis uh, lista. Doamna Țicău. Pe scurt, având în vedere că uh, generatoarele de generația a patra Uh, asigură o cantitate mult mai mică a deșeurilor radioactive. Aș dori să vă întreb care sunt dezvoltările uh, la nivel european pe care statele membre le au, uh, astfel încât să asigurăm pe viitor o cantitate cât mai mică a deșeurilor radioactive. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult și acum în numele Comisiei. Einverstanden? Domnul Faros, vă rog, Comisia are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Comisia este membra grupului NSREC și, în consecință, așa cum v-ați aștepta, Comisia este de acord cu opiniile prezentate în, această, în timpul acestei, conținute în această prezentare. Și în uh, memorandumul către Parlament și Comisie, uh, comisarul meu a exprimat foarte clar faptul că viitoarea activitate a ENSREC în uh, zona, în domeniul securității este extrem de importantă și de dorit. Avem nevoie de o procedură de raportare armonizată și de un sistem de evaluare între egali îmbunătățit. De asemenea, comisarul meu a subliniat prioritatea extrem de înaltă care este dată transparenței acesta este de altfel subiectul celui de-al treilea grup de lucru uh, în cadrul ENSREC. Multe dintre întrebările care au fost ridicate de membrii comisiei se referă de fapt la fluxul uh, uh, de informații, pentru că în trecut au existat situații în care nu am avut suficientă transparență. Un alt lucru pe care îl salutăm este ideea ca ENSREC să-și continue activitatea în domeniul uh, uh tratării deșeurilor, depozitării și tratării deșeurilor. Și este foarte important și interesant să vedem ce informații și ce contribuții am putea obține de la ENSREC în această zonă. Există forumul nuclear la Bratislava și la Praga și ei de asemenea uh, tratează acest subiect Așa, în rezumat, dacă îmi permiteți, noi susținem uh, proiectul. De asemenea, oferim uh, susținere la nivel de secretariat pentru NSREC și în viitor vrem să ne asigurăm că au motivația necesară ca să uh, își dezvolte activitățile pe baza primului raport în cel de-al doilea raport. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule dr. Streeter. Din nou aveți cuvântul pentru toate aceste întrebări. Într-adevăr, vă mulțumesc, sunt foarte multe întrebări uh, și am puține minute ca să răspund la toate. Voi încerca să răspund la cele mai multe. Dați-mi voi să încep cu începutul. A fost o întrebare legată de fondurile pentru uh, deșeurile radioactive și dacă e nevoie să se uh, întreprindă niște acțiuni la nivel uh, european, nu avem încă un răspuns final la această întrebare încep, dar uh, fondul uh, de management al deșeurilor ar trebui să existe, trebuie, banii trebuie să fie acolo, să ne asigurăm că uh, viitoarea generație, copiii noștri, nu vor fi nevoiți să-și cheltuiască banii lor pentru niște deșeuri pe care le producem noi acum. Deci probabil că ar fi mai bine să re uh, rezolvăm această problemă la nivel european. În ce privește Convenția privind siguranța nucleară și întrebarea legată de utilitatea acesteia sau eficiența ei, uh, Trebuie să vă reamintesc că această convenție nu se leagă de non-proliferare și uh, problemele cu Iranul n-au nicio legătură cu convenția privind securitatea nucleară. Asta este o convenție care dă niște stimulente în sensul că nu există, nu amenzi sau nu există niciun fel de sancțiuni prevăzute pentru cei care nu îndeplinesc uh, recomandările convenției, totuși este foarte, foarte... Uh, există o presiune foarte puternică din partea altor țări dacă uh, se descoperă o problemă într-o anumită țară și vă pot spune din experiență că asta este modalitatea cea mai bună de a îmbunătăți lucrurile. Dacă vezi că cineva, că toată lumea îți recomandă uh, să-ți îmbunătățești situația, atunci o vei face. Apoi a fost uh, o întrebare legată de lipsa forței de muncă calificate. Da, asta poate fi o problemă, suntem conștienți de asta și încercăm să uh, o rezolvăm, căutăm soluții. Când spun noi, asta înseamnă întreaga industrie nucleară, nu doar autoritățile de reglementare, pentru că eu asta sunt. Dar cred că dacă reușim să schimbăm atitudinea generală față de nuclear, Uh, într-una un pic mai realistă, mai pozitivă chiar. Uh, sunt sigur că din nou tinerii vor, se vor îndrepta spre această industrie. Pentru că de câteva decenii uh, energia nucleară are o imagine foarte negativă în societate și asta o face puțin atractivă pentru tineri ca domeniu de lucru. Și eu cred că lucrul cel mai bun pe care putem să-l facem este să îmbunătățim atitudinea față de această industrie. S-a spus uh, că uh, reactoarele japoneze sunt cele mai bune. Eu n-am auzit niciodată asta. Sunt foarte puțini furnizori de reactoare nucleare pe piață astăzi, poate 4 sau 5. Unul este din Europa, altul din Statele Unite, al treilea este din Japonia și apoi avem de asemenea Rusia și China uh, care își construiește propriile reactoare și timpul estimat de construcție nu este de 25 de ani, însă blocajul uh, este legat de producția vaselor reactorului. Aici este o lipsă de capacități de producție. O singură companie din Japonia este capabilă astăzi să facă vase de presiune pentru reactoare. Toate celelalte au închis, uh, toate celelalte companii care făceau aceste uh, componente nu le mai, nu le mai fac. Și că această fabrică japoneză cred că este, are contracte pe următorii 10 sau 15 ani sau ceva de genul ăsta. Apoi, următoarea uh, întrebare în legătură cu acești 25 de ani. Ce am spus e valabil pentru construcție, dar 25 de ani nu e departe de realitate dacă ne gândim la introducerea noilor facilități în uh, mediu. Procedurile de calificare de mediu pentru obținerea tuturor aprobărilor la nivel național și internațional, toate aceste proceduri sunt atât de lungi încât poți să ajungi și la o perioadă de 25 de ani de finalizare a unei centrale uh, nucleare electrice. Și asta înseamnă că e greu pentru nuclear să concureze cu alte surse de energie, pentru că uh, profitul vine după 25 de ani. Apoi o întrebare în legătură cu reglementare centralizată versus reglementare decentralizată. Uh, m-am referit un pic la acest subiect în prezentarea mea. Cum am spus, nu există în Ansrec un uh, consens clar în legătură cu asta. Sunt câțiva oameni și eu sunt unul dintre ei care cred că ar trebui să existe un anumit nivel de reglementare europeană și că ar fi benefic. Totuși sunt alții care n-ar dori să aibă prea multe lucruri la nivel european și să aibă libertate la nivel național să stabilească aceste reguli. În ce privește uh, siguranța furnizării. Asta nu e sarcina noastră și nu putem să comentăm pe acest subiect și să ne amestecăm în această chestiune. În ce privește factorul uman și problemele legate de cultura siguranței și securității nucleare. Aș vrea să spun că un șofer prost poate muri și în cea mai bună mașină posibilă dacă e destul de incapabil să o conducă cum trebuie și un uh, conducător auto bun poate supraviețui și într-o mașină mai slabă. Deci, din punctul acesta de vedere, factorul uman este extrem de important. Și aceasta e o chestiune la care trebuie să ne gândim în fiecare zi și foarte rapid va trebui să vedem dacă lucrurile evoluează în direcția bună sau în direcția proastă, pentru că odată ce analizezi orice dezastru de orice tip, vezi că până la urmă a fost vorba de o eroare umană și orice eroare umană sau greșeală are, își are sursa într-o cultură greșită a siguranței și se poate vedea istoria întregii probleme. Deci, principala noastră provocare în calitate de autorități de reglementare este să recunoaștem semnele timpurii ale deteriorării acestei culturi a siguranței și de aceea vrem să ne ocupăm de această problemă în profunzime. Apoi au fost două întrebări legate de ceva ce s-a întâmplat în Franța acum câteva săptămâni și uh, o problemă la un depozit din uh, Germania. Răspunsul nostru este că nu cu noi ar trebui să discutați de astfel de, astfel de probleme punctuale. Noi suntem mai degrabă o instituție care stabilește politici, suntem o instituție de reglementare, deci nu prea abordăm aceste subiecte uh, individuale, punctuale. Și apoi, dacă n-ar fi bine să avem pe cineva de la Parlament în Anzrec. Nu știu. N-ar fi rău. De ce nu? Știți că suntem deja 27 de membri, după aceea mai e și Comisia 28 și dacă mai adăugăm pe cineva o să am fi... Sigur, probabil că în continuare ar fi funcțional uh, organismul, nu știu, care, n-aș putea spune care ar fi beneficiul. În ce privește independența? Această independență, ideea independenței este repetată tot timpul, dar esența ideii este că autoritățile de reglementare trebuie să fie cât mai independente de oamenii care produc și vând energie. Din acest punct de vedere trebuie să fim independenți. nu ar trebui să fim uh, în același minister, în cadrul același minister sau în cadrul același departament sau uh, ca să nu fim uh, preocupați de producția de electricitate, dar pe de altă parte nu putem spune că trebuie să fim independenți de oricine. Suntem și noi partea societății, sigur că răspundem în fața unor parlamente și trebuie să reacționăm la directivele care ni se dau din societate. Apoi a fost o întrebare legată de posibilele sancțiuni pe care le putem aplica. Uh, noi nu putem face acest lucru. Uh, cel mult putem să facem foarte multă gălăgie, să țipăm foarte tare în legătură cu anumite nereguli care s-ar produce. Sper să nu ajungem ajungem niciodată într-o astfel de situație. Apoi a fost o întrebare în legătură cu uh, raportul dintre producție, nevoia de producție și nevoia de siguranță. Sigur, niciodată nu poți să spui că ești sigur la modul absolut. În uh, secunda următoare poate să cadă meteoritul pe această clădire sau pe o centrală nucleară. Deci întotdeauna se poate întâmpla ceva rău. Dar, evident, uh, ca în orice tip de activitate umană, uh, e nevoie de un anumit nivel de încredere că lucrurile sunt administrate bine și uh, cu siguranță cred că ne aflăm în această situație când vine vorba de energia nucleară. în ce privește uh, reducerea nivelului de dioxid de carbon, asta nu, pot, nu e responsabilitatea noastră. Nu, știu, nu pot să judec dacă o centrală nucleară este mai sigură decât alta. Eu sunt sigur că și cele mai prost concepute centrale ar putea funcționa bine dacă au o echipă responsabilă și profesionistă. Deci sunt uh, diferiți factori. Uh, deci modul în care a fost proiectată inițial uh, centrala nu este problema cea mai importantă. Important este o bună cultură siguranței și un comportament corect al operatorilor. Următoarea întrebare a fost similară cu cea care a fost pusă deja. Ce se întâmplă dacă standardele nu sunt uh, respectate? Din nou, nu există modalități juridice, da sau nu. Nivel, în ce privește nivele de referință, am făcut propune, am făcut promisii că le vom introduce în, în legislație în Slovenia, am făcut acest lucru, vom face acest lucru până la sfârșitul anului viitor. Deci ele vor fi, la, până la sfârșitul anului acestuia, mă scuzați, deci vor deveni obligatorii în Slovenia. Sunt sigur că vor deveni și în alte țări membre Ventra. În ce privește reactoarele de generație 4, cum sunt dezvoltate, din câte știu eu, nu foarte intens, sunt promise pentru 20 de ani sau ceva de genul acesta. Deci, în continuare, nu putem genera niciun fel de cerințe uh, de reglementare privind acestea. Vom vedea ce, ce, cum vor evolua lucrurile. Deocamdată, uh, reactoarele care sunt furnizate sunt bazate pe proiectele, uh, pe proiectele generale de acum câțiva ani. În ce privește reducerea uh, producției de deșeuri radioactive, asta se, uh, se reduce. În Slovenia există o centrală care produce cam 40 de metri cub pe an și, sigur, începește combustibilul, combustibilul altă chestiune. Asta e ce am apucat să scriu. Președintele, mulțumesc, domnule doctor Stritter. Doamna Rebecca Harms vrea să intervină din nou foarte rapid. Doamna Harms, ca să evităm orice neînțelegere, nu știu dacă am înțeles corect, dar am, am înțeles oare că proiectarea, proiectul unui reactor nuclear nu este problema crucială din punct de vedere al siguranței și că lucrul cel mai important este modul în care acest reactor este operat, este condus, cultura de siguranță a inginerilor care lucrează acolo. Asta ați spus? Uh, pentru că asta mă, mă irită puțin, pentru că vorbim foarte mult despre îmbunătățirea tehnologiei și vorbim acum despre o a treia sau chiar o a patra generație de reactoare. Deci poate n-am înțeles-o bine, dar asta ați spus că e mai importantă cultura de siguranță decât proiectarea uh, reactorului. Da, sigur, nu, nu aș da pă, licență oricărei, pă, oricărui reactor, pur și simplu. Trebuie să existe un proiect bun. Dar ce spun este că chiar mai important decât modul în care a fost proiectat acel reactor este managementul, modul în care acea centrală nucleară este uh, administrată. Întrebarea noastră se referă poate la flota existentă, să spunem așa, flota nucleară existentă din Europa. Din câte știu eu, toate atomocentralele construite în Europa în trecut sunt upgradate la un anumit nivel și putem spune astăzi, uh, în consecință, că sunt bine proiectate. Poate că astăzi nu le-am mai proiectat așa cum uh, a fost uh, cazul în trecut, dar din câte știm noi acum sunt bune, sunt suficient de bune și dacă le combinăm cu un mod prudent de operare, atunci putem fi satisfăcuți. Președintele. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Stritter, pentru informațiile pe care ne le-ați dat și pentru uh, răspunsurile la întrebări. Mulțumim și Comisiei pentru comentarii și vă mulțumesc tuturor. Vom încheia acest punct pe ordinea de zi și trecem la următorul uh, punct de discuție. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf äh, den nächsten Tagesordnungspunkt 5 aufrufen. Es geht um Următorul punct, punctul 5, Programul European de Observare a Pământului. Aici raportor este domnul dr. Glante. Din nefericire nu poate participa la uh, această ședință. Va fi reprezentat de Judith Mertis, uh, Așadar, Judith Mertis, vă rog să ne eh, dați eh, ultimele informații în legătură cu acest eh, punct. Sie können als Erste anfangen, wenn Sie möchten. Sie müssen nicht. If you want, if you don't want. Nu e nevoie să luați cuvântul dacă nu doriți, dar dacă doriți, puteți să luați cuvântul. În regulă, spune președintele. Doamna Merkel. It's microphone. Yeah, microphone. Yes, uh, uh, I'm um, standing in for Norbert Glante, who could not be here. Așadar, îl reprezint pe Norbert Glante, care nu poate participa la ședința noastră și el m-a rugat să spun ceva în legătură cu întrebările și problemele uh, legate de acest proiect de, european de observare a Pământului. Trebuie spus că acest uh, proiect este unul dintre proiectele de mare succes, dar care încă nu a ajuns la final, pentru că există câteva probleme care încă trebuie rezolvate. GMS uh, este în dezvoltare, dar este un proiect de cercetare care se apropie de final. Și, prin urmare, uh, în programul cadru este imposibil să ai operațiuni, pentru că costurile operaționale nu fac parte din programul cadru, numai cercetarea. Deci ce faci dacă un program care se apropie de final uh, și ai nevoie de, de sate, ca satelitul să fie lansat acolo și ai nevoie să-l operaționalizezi? Ai nevoie de un buget pentru costuri operaționale. Și ne am vrea să, știu, să știm dacă ar fi posibil să obținem un buget în programul cadru care să fie rezervat pentru cercetare și apoi să fie un buget pentru costuri operaționale. Deci să avem o parte din fondurile programului cadru Uh, folosită în acest fel și practic în acest fel să stabilim și un precedent. Apoi se pune, uh, mai există problema finanțării sateliților. Pentru că există deja câțiva sateliți, dar avem nevoie de finanțare ca să terminăm proiectul și să avem uh, sateliții gata de lansare. Deci unde este bugetul pentru această măsură? Pentru că nu e în programul cadru. Trebuie să găsim uh, banii în altă parte. Apoi, mai există și o altă întrebare. Deci am trei uh, preocupări principale, în afară de faptul că, așa cum spuneam, programul este destul de avansat. O altă problemă este că odată ce un satelit de observare a Pământului este lansat și funcționează, uh, datele furnizate de acesta vor fi gratis sau organizațiile participante vor trebui să plătească pentru datele acestea oferite de programul european de observare a Pământului. Deci, dăm gratis sau cerem bani? Încă noi vrem ca acest proiect să fie unul uh, de succes și uh, pentru a stimula inovația ar fi o idee bună să oferim aceste date gratis și să creăm uh, condiții egale de uh, operare pentru toate companiile, în special pentru cele noi și inovative. Și apoi o ultimă preocupare, și anume coordonarea programului, pentru că Odată ce acest program este încheiat, cine va, co- va coordona? Odată ce este pus în practică, cine va coordona? Uh, nu va fi coordonat de ISA, pentru că ei îl construiesc, deci nu pot să-l coordoneze. Atunci cine o va face? Dacă e vorba de comisie, atunci cine din comisie? DG Enterprise sau un alt directorat general? Uh, nu s-a clarificat încă această chestiune. Și dacă într-adevăr comisia va avea controlul, Comisia nu este totuși o instituție de management de proiecte, nu asta este competența lor de bază, ci mai degrabă de creare de uh, proiecte și venind uh, dinspre Comisie îndrăznesc să spun acest lucru. Uh, așadar, o altă preocupare este legată de uh, această coordonare. Cine va face coordonarea? Și uh, Uh, practic am încheiat uh, tot ceea ce colegul meu, Nomer Glante, vroia să vă transmită în legătură cu acest program european de observare a Pământului. Președintele, mulțumesc foarte mult. Așa cum, doamna Dati. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, după referendumul irlandez uh, de ratificare a Tratatului de la Lisabona și după ratificarea de către Polonia, intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona pare acum mai aproape decât oricând și nu putem decât să ne bucurăm pentru că, odată cu acest Tratat de la Lisabona, spațiul va deveni o de competență comunitară împărtășită și uh, Uh, vom uh, afirma și aici rolul Europei ca putere spațială internațională. În cursul ultimei reuniuni a Comisiei ITRE l-am uh, întrebat pe domnul Wissenberg de la Comisie în legătură cu nevoia de a pune în practică o arhitectură continuă pentru buna administrare a proiectului european de observare a Pământului. Vreau să revin asupra acestei chestiuni pentru că este un element esențial al programului care trebuie clarificat. Comisia Europeană, într-o comunicare din 12 noiembrie anul trecut, și-a exprimat dorința creierii unui Consiliu de Parteneri și prevedea să atribuie acestui Consiliu un rol de asistență pentru Comisie în cadrul implementării acestui program și el trebuia să fie compus din reprezentanții statelor membre care contribuie la acest program de observare a Pământului prin structurile sale, structuri care să permită statelor membre și Comisiei să colaboreze strâns. Comisia, evident, era uh, responsabilă cu coordonare, mi se pare normal să fie așa, coordonarea programului, dar ea avea nevoie totuși și de susținerea tuturor celelalte părți implicate și putem imagina că agenția spațială care are drept rol implementarea acestei componente spațiale să fie asociată și într-un fel acestui demers și Comisia uh, invocă buna implementare, faptul că buna implementare a programului necesită o sinergie a acțiunilor între mulți actori și în acest context este absolut esențial ca o arhitectură de guvernanță cât mai simplă, transparentă și eficientă să fie prevăzută pentru buna implementare inițială a programului. De altfel vreau să vă Uh, supun atenție și un alt subiect care nu este înscris în propunerea de reglementare, dar care poate fi util de urmărit și vreau să vorbesc despre certificarea datelor obținute de infrastructurile utilizate în cadrul acestui program. Deci dacă vrem ca datele să fie utilizate din ce în ce mai eficace, atunci trebuie să ne gândim, așa cum a propus președinția franceză, la un cadru legal care să permită certificarea, asigurarea certificarea datelor rezultate din acest program european de observare a Pământului. Deci să dăm o valoare juridică pentru că el ar putea folosi aceste date cineva în reglementarea litigiilor și apoi să nu uităm că datele din acest program pot contribui la rezolvarea unor litigii, cum ar fi, de exemplu, deversările în mare. Există o serie întreagă de potențialități în acest program și trebuie să-i dăm mijloacele necesare pentru a uh, fi utilizat cât mai mult în profitul cetățeanului și cu o eficiență cât mai mare. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult. Și acum aș vrea să dau cuvântul reprezentantului Comisiei, pentru că nu mai este niciun alt vorbitor pe listă. Domnul Sapiri, sper că v-am pronunțat bine numele. Da. Oui, merci beaucoup, monsieur le... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt șeful biroului pentru acest proiect în cadrul Direcției Generale de Companii și industrie. Aș vrea să revin asupra celor trei puncte care au fost prezentate inițial și aș vrea să intru în, în detaliu în legătură cu Consiliul Partenerilor, cel al treilea punct care tocmai a fost remarcat. Aș vrea să vă reamintesc că este pentru prima oară, așa cum ați arătat și dumneavoastră, când programul de observare a Pământului este supus unei propuneri de reglementare. Și aceasta pentru a organiza obiectivele și implementarea în afara cadrului legislativ în care fusese elaborat inițial, și anume cadrul de cercetare. Este vorba aici de a găsi modalitatea de organizare și în același timp de finanțare, de a găsi un nou cadru pentru continuarea sistemului. De ce dorim să facem acest lucru? Pentru că utilizatorii cu care am avut numeroase consultări în ultimii ani, ne-au arătat că aceasta este prima prioritate pentru ei și anume să conteze pe prelungirea în timp a acestor informări și aceasta în beneficiul securității europene. Și aș vrea să adaug aici că este vorba de unul dintre principalele puncte subliniate de industria din aval. Aceasta ne spune că poate elabora niște planuri de acțiune în cadrul acestui sector doar dacă au niște garanții pentru continuitatea programului. Iată de ce doream să înscriem acest program până la capătul acestei perspective financiare, dar gândindu-ne și la următoarea perspectivă financiară pentru a fi un proiect pe termen lung în cadrul Uniunii Europene, care să aibă o valoare adăugată deosebită în ceea ce privește continuitatea observa- observațiilor și a exploatării datelor care pot fi utilizate de diversi actori implicați. În propunerea Comisiei se vede foarte clar că propunem noi disponibilități financiare care să fie împărțite în mod echilibrat între diversele părți implicate în program, observare spațială, nespațială, in situ, cum îi spunem, dezvoltarea serviciilor și, de asemenea, acțiunea în favoarea dezvoltării piețelor pentru a avea o utilizare mult mai eficientă a acestui instrument public comunitar. Dezbaterea este astăzi deschisă, participă toți uh, colegislatorii, trebuie să găsim un echilibru în ceea ce privește alocarea bugetului suplimentar între diversele axe pe care le-am propus. Referitor la cel de-al doilea punct, și anume politica referitoare la date. După ce am dezbătut de mai multe ori această chestiune în cadrul comisiei, în special în cadrul Consiliului Spațiului, am propus un principiu care respectă angajamentele pe care ni le-am luat, printre care dimensiunea internațională a observării spațiale, și anume principiul deschiderii și accesului la aceste date, și plecăm de la principiul cofinanțării și aceasta ar duce la o gratuitate a licențelor în ceea ce privește accesul la date. Acesta este ceea ce oferim noi în schimbul unor investiții publice și, pe de altă parte, aceasta rezultă în urma studiilor pe care le-am făcut până acum. Un element foarte important care a fost subliniat și anume acela de a limita costurile de investiții și, pe de altă parte, de a dezvolta și mai mult sectorul din aval, și anume serviciile inovatoare și, în special, dezvoltarea IMM-urilor, care sunt foarte numeroase și care, uh, pe care felul acesta le putem ajuta să-și găsească un loc pe piață. Cel de-al treilea punct, referitor la organizarea actorilor, ați menționat deja acest lucru în organizarea programului, am avut deja uh, o intervenție în ceea ce privește Consiliul Partenerilor. Aș vrea să vă reamintesc comunicarea Comisiei din anul 2008, în care încercăm să prezentăm principalele linii directoare ale programului de observare a Pământului, GMS. Între timp, am avut mai multă experiență și Comisia propune acum să existe o sarcină de coordonare generală pentru definirea și implementarea acestui program și, în ceea ce privește partea tehnică, să ne bazăm pe capacitățile existente deja în Europa. Încă de la început, Consiliul ne-a fixat două linii directoare. În primul rând să ținem cont de nevoile utilizatorilor și, în al doilea rând, să utilizăm în mod eficient capacitățile existente în Europa, pentru că nu e vorba aici de duplicarea capacităților la nivel comunitar. Pentru cel de-al doilea punct menționat, propunem să ne bizuim pe agențiile care există deja în programul de observare spațială, fie că e vorba de Euromesat și anume Agenția de Observare Meteorologică în ceea ce privește observațiile sistematice care au loc în acest domeniu și, de asemenea, pentru observațiile ad interim, pentru a putea ajunge la un cadru comunitar care să permită o operațiune pe termen lung acestei infrastructuri. Referitor la Consiliul Partenerilor, Comisia a arătat că dincolo de intervenția comunitară, există și alte activități care ar trebui să fie coordonate între ele. Ar trebui să găsim forul cel mai potrivit pentru a face o astfel de coordonare deschisă între statele membre și să avem o dezbatere între autoritățile legislative pe baza acestui program care ne va permite să facem noi progrese. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dragi colegi, am prevăzut o primă dezbatere pe data de 10 noiembrie pentru un schimb de opinii pe această temă. Vom avea pe 2 decembrie raportul, iar pe 9 decembrie la ora 12 avem termenul de prezentare a amendamentelor, amendamente care vor fi analizate pe 27-28 ianuarie la anul. Și în februarie avem prezentarea la plenară. Trecem acum la următorul punct, și anume structurile de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit. Domnul Tosenovski este raportorul nostru, așa că îi dau cuvântul și după aceea colegilor care doresc să intervină pe această temă. Děkuji, pane předsedo, za <clears throat> slovo. Vím, že se dostáváme trochu už... Mulțumesc, domnule președinte. Știu că nu avem prea mult timp la dispoziție, așa că voi încerca să fiu succint, pentru că am avut deja o dezbatere pe această temă înainte. Chestiunea structurilor de gestionare pentru programele de radionavigație prin satelit. Este vorba aici și de o armonizare tehnică a două standarde. E vorba de directivele Consiliului 1321 din 2004 și o altă directivă din anul 2008. Însă avem nevoie de o reglementare tehnică, de asemenea. pentru că s-au înregistrat schimbări deosebite. Știm că și programul Galileo a trecut prin astfel de schimbări majore. Ceea ce este important este să asigurăm securitatea întregului sistem. Și aceasta ne poate duce la posibilitatea schimbării management, managementului acestor agenții sau chiar a comisiei. Comisia are un rol important de jucat pentru că acum are o mai mare responsabilitate pentru pregătirea întregului proiect. Iată de ce anumite amendamente au fost prezentate pentru structurile de gestionare. Poziția Comisiei în Consiliul Director ar trebui să fie întărită ar trebui să dețină o jumătate din voturile în acest uh, Consiliu Director. Dar această propunere este deschisă în continuare și supusă negocierilor. Chiar și această propunere este destul de sensibilă, dar sperăm până la urmă să ajungem la o soluție și poate că vom afla de la comisie care este părerea sa în legătură cu această poziție puternică în ceea ce privește rolul de supraveghere al agenției. Avem de asemenea un reprezentant desemnat al Parlamentului în Consiliul de Supraveghere, care ar trebui să aibă doar un rol de observator. Rolul acestui observator este totuși sau ar putea fi destul de complicat. Pentru că aceasta, de fapt, nu ne conferă niciun fel de putere activă de a ne implica. Cred însă că în ceea ce privește structurile de gestionare pentru un proiect atât de important, aceasta ar putea fi o posibilitate bună pentru noi. Este important să asigurăm sistemele de securitate și tocmai de aceea propunem o agenție de acreditare care să fie independentă. Această agenție ar trebui să asigure securitatea acestui sistem în toate statele membre. De aici și cerința unui nivel ridicat de expertiză și a controlului de securitate pentru cei angajați. Bineînțeles că problema armonizării standardelor între toate instituțiile este una esențială, însă aceasta duce la numeroase probleme care ar trebui rezolvate. Aceasta este poziția delegatului Comisiei la acest Consiliul de Supervizare și, de asemenea, chestiunea legată de problemele de securitate. Securitate care este esențială pentru un sistem atât de complex. Am dezbătut deja această chestiune, așa că mă voi opri aici și voi da posibilitatea și altor colegi să ia cuvântul. Însă vreau să vă spun încă o dată că acest proiect mi se pare vital și cred că schimbarea pe care a făcut-o Comisia este una foarte importantă pe care ar trebui să o dezbatem. Mulțumesc. Domnul Rubic, primul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. O înlocuiesc pe doamna Nibler de data aceasta. În ultimele luni și ani, aș spune, noi, reprezentanții Parlamentului European, am luat întotdeauna cuvântul pentru a susține programul Galileo și în aprilie 2008 am avut în sfârșit undă verde pentru acest proiect. Există totuși în continuare câteva probleme în ceea ce privește viitorul acestui sistem de navigație prin satelit și avem nevoie de sistemul Galileo care să fie independent în Europa. Sunt foarte sigur de acest lucru. Acest proiect însă trebuie să plece de la niște premise foarte solide, pentru că nu e de ajuns să facem planuri până când Galileo va intra în funcțiune. Va trebui să ne gândim și la ce se va întâmpla după aceea și cine va avea responsabilitatea pentru Galileo, în special după 2013. Pentru că sarcinile și responsabilitățile trebuie să fie foarte clare pe termen lung, astfel încât să putem avea o planificare sigură pentru toți actorii implicați. Pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm un grad ridicat de transparență pe viitor, așa cum a cerut Parlamentul European. Și să nu uităm că, până la urmă, acest proiect este plătit de contribuabilii europeni. Și aceștia au dreptul să se asigure de felul în care sunt utilizați acești bani. Parlamentul European va trebui deci să fie informat prin rapoarte de progres de-a lungul timpului asupra acestui proiect și în felul acesta ne putem asigura că proiectul se desfășoară în conformitate cu normele noastre și să vedem și care este rolul Comisiei Europene în Consiliul Director al acestui proiect. Comisia are un rol important. Calendarul a fost prezentat deja și termenele și cred că acesta poate fi respectat fără probleme. Mulțumesc, domnule Rubic. Domnul Odi, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am o observație în legătură cu ce se spune la pagina 19 în legătură cu Curtea de Conturi. Curtea de Conturi controlează conturile, însă nu le poate și adopta. De aceea am prezentat un amendament pe această temă. Mulțumesc! Voi da cuvântul acum domnului Karamisos, care ia cuvântul în numele Comisiei Executive. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. I thank also very much, uh, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu raportorului pentru că susține propunerea noastră. Voi repeta câteva dintre problemele care poate vă vor facilita reflexia, reflexia, reflexia în următoarele stadii. Scopul propunerii noastre a fost regulamentul din 2007 683 care instituie rolul comisiei, rolul GSA și analizează și felul cum ar trebui să se facă achizițiile publice sau achizițiile. Credem în momentul actual că colegislatorii au decis că comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a răspunde la această provocare și nu ne putem afla într-o situație în care în Consiliul de uh, Directori problemele să nu se țină cont de uh, opinia Comisiei, dat fiindcă Comisia este responsabilă, conform regulamentului, în legătură cu securitatea generală a sistemului. Deci nu putem semna regulamentul care spune că Comisia este responsabilă cu securitatea și după aceea să, Comisia să nu aibă nicio putere în Consiliul Director al acestei structuri GSA. Din acest motiv vroiam ca Comisia să aibă această responsabilitate. Dacă Parlamentul și, și Consiliul vor ca Comisia să fie responsabilă, trebuie să dea urmare tuturor acțiunilor necesare. Un alt lucru important este că Parlamentul European are un rol în acest Consiliu Director, chiar dacă este un rol mic de observator. Pentru că în declarația comună care a instituit acest uh, panel interinstituțional Galileo, se spune clar că Consiliul și Comisia recunosc necesitatea cooperării interinstituționale. Dacă Parlamentul va fi prezent, ne va, acest lucru ne va permite să știm, în primul rând, ceea ce se întâmplă în legătură cu securitatea și cu comercializarea acestui sistem. Ceea ce se va întâmpla după 2013, domnul Rubic a menționat și acest aspect. Este important aici să menționăm că anul viitor regulamentul ne cere să uh, facem o revizuire, o revizie intermediară și să trimitem informații actualizate statelor membre. Vom face acest lucru, am început procesul de analiză a opțiunilor, a opțiunilor și acest lucru va trebui să fie uh, discutat în legătură cu situația post-2013. Iar acum Domnule președinte, cred că doreați o discuție mai largă în legătură cu Galileo. Evenimentele post-2013 în legătură cu introducerea acestor sisteme. Vom putea face mult mai mult la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor, atunci când procedura de achiziție va începe și vom ști rezultatele uh, cererii de oferte. În acest stadiu vom ști mai mult despre calendarul de uh, punere în aplicare al acestor servicii. Pentru a reveni la punctele principale, cred că Comisia trebuie să spune că Comisia trebuie să explice de ce vrea mai multă putere, v-am spus deja, și de asemenea, Parlamentul are un rol important. Și Parlamentul consider că ar trebui să aibă un asemenea rol și în alte agenții. Trebuie să vă spun că Consiliul nu este foarte favorabil acestei propuneri și, bineînțeles, în ceea ce privește acreditarea, vrem să existe o anumită independență în decizii și de aceea am propus această modalitate de a lucra în legătură cu acreditarea și omologarea sistemelor, sistemelor de securitate. Dar suntem pregătiți să discutăm cu raportorii și cu raportorii din umbră pentru a explica în detaliu cum va funcționa sistemul și la ce ce are în vedere Consiliul pentru a vedea dacă putem ajunge la un acord în primă lectură. Și nu mai am alte puncte. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, spune președintele. Domnule Toslowski, vreți să luați din nou cuvântul? Nu? Atunci, calendarul pentru acest uh, raport Prima dezbatere va avea loc în 10 noiembrie, proiectul de raport 2 decembrie, termenul pentru amendamente 27 ianuarie, în 6 februarie vot în comisie, 12 februarie, de fapt, comisia ne propune să dezbatem mai mult acest proiect. Este păcat că avem doar un singur raportor prezent în acest moment. Însă este important să discutăm relațiile contractuale implicate. Și secretariatul trebuie să fie informat. Deci dacă secretariatul ar putea să pună acest punct pe ordinea noastră de zi la începutul acestui anului viitor sau Uh, împreună cu raportul domnului Tostoslovski. Astfel se încheie acest punct. Nu există diverse. Vă mulțumesc tuturor pentru activitatea din această după masă. Dacă sunteți de acord, putem începe putem începe reuniunea coordonatorilor chiar acum.